Bien, mes chers Vă rog să luați loc. Ne-am întâlnit astăzi pentru a discuta două rapoarte, un raport de inițiativă și un proiect de raport legislativ. Va trebui să avem o discuție pe marginea propunerilor de amendament, pe marginea acestor două rapoarte, am primit uh, peste 800 de, uh, de propuneri de amendament uh, și 395 de amendamente pentru cel de-al doilea raport. În ultimele zile, am uh, făcut ultime comunicări, au avut loc întâlniri ale raportorilor din umbră în această săptămână la Strasburg și o întâlnire a raportorilor din umbră uh, va avea loc săptămâna viitoare la Bruxelles. Consiliul urmează să de, a decis în decembrie 2016 în legătură cu planul de investiții strategice și uh, dacă nu vor exista observații, vom putea să adoptăm procesul verbal. Dacă nu există alte observații, propun să dăm cuvântul acum celor doi coraportori sunteți de acord să studiem amendamentele um, referindu-ne la ambele rapoarte pentru a nu trata uh, succesiv raportul legislativ și raportul de inițiativă? Pentru că um, trebuie să respectăm termenul de care dispunem până la ora 20. Raportorii sunt de acord să putem analiza amendamentele care se referă la ambele rapoarte. Sunteți de acord? Cine dorește să înceapă? Domnul Bulman. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, copreședintelui și mulțumesc colegilor și colegilor pentru interesul major pe care l-au manifestat pentru cele două rapoarte. 395 de amendamente uh, au fost înaintate pentru uh, raportul de transpunere în practică, 499 pentru uh, raportul legat de EFSI și uh, Asta dovedește că toți colegii doresc să se implice. Astăzi, pentru Jose Manuel și pentru mine, este o zi în care dorim să vă ascultăm. Dorim să folosim ocazia ca dumneavoastră să vă pronunțați în legătură cu propunerile noastre și uh, noi vedem că uh, nu Uh, ar putea să apară conflicte majore în ce privește raportul de implementare, pentru că uh, mulți se concentrează aici uh, pe observații, au fost făcute multe propuneri de îmbunătățire prin considerente și am înaintat și propuneri de amendamente de compromis care v-au fost trimise, ele există înscris și v-am rugat ca până mâine la ora 14 să uh, vă pronunțați în legătură cu aceste propuneri de uh, compromis. Va fi un proces transparent uh, de reacție la observațiile dumneavoastră. Miercuri ne vom întâlni încă o dată cu raportorii din umbră. Iar pentru raportul legislativ um, există câteva elemente de greutate pe care uh, se concentrează discuția. Le voi numi pentru că eu cred că trebuie să avem un schimb de uh, opinii care să poată fi util. Uh, un element cheie este cel de uh, marcare. Und für insgesamt die Tätigkeitsfelder von în legătură cu alocările, există o definire a domeniului de acțiune pentru Fondul de Investiții Strategice 2, ținând seama de obiectivele de dezvoltare durabilă menționate în uh, proiectul Națiunilor Unite. Deci, colegele și colegii uh, uh, trebuie să țină seama de uh, propunerile comisiei care doresc să reintroducă 40% din COP21. Mai există și un alt element cheie. Transpunerea practică adiționalității. Aici este vorba de a ajunge la un instrument în legătură cu acest tabel de marcaj. Trebuie să uh, definim mai bine operațiunile speciale, așa cum uh, sunt uh, uzitate definițiile de către Banca Europeană de Investiții. În ce privește interguvernanța? Cred că trebuie să fim mai bine orientați pe obiective, uh, trebuie să existe o susținere și un interes parlamentar, vom discuta cu dumneavoastră despre acest aspect, vom reveni asupra lui. Alte două chestiuni diversificarea după criterii sectoriale și diversificarea după criterii geografice. Ambele obiective sunt menționate de către colege și colegi ca elemente esențiale. Nu doresc să anticipez lucrurile, pentru că um, și Jose Manuel um, este de aceeași părere cu mine în ce privește importanța elementelor pe care eu tocmai le-am menționat. Mulțumesc! Deci, trecerea este făcută, Jose Manuel este invitat să se pronunțe. Mulțumesc, domnule președinte! de implementação e relatório Uh, iată că uh, suntem uh, doi autori de rapoarte, unul se referă la prelungire, celălalt la implementare, trebuie să facem această distinție, dar ambele rapoarte sigur că trebuie să fie și coerente în același timp. Atât prelungirea cât și implementarea. Uh, și sigur că trebuie să găsim argumentele convingătoare pentru prelungire. Doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care au înaintat propuneri de amendament și doresc să mulțumesc și colegului meu Bulman pentru activitatea noastră comună, pentru ca acest fond să poată fi continuat în interesul investițiilor, dar și al coeziunii socioeconomice. Iar acest fond uh, uh, va trebui să uh, poată fi valorificat în toate statele membre. S-a vorbit în repetate rânduri despre acest aspect. Dacă nu ar exista aceste proiecte, nu ar putea să existe beneficiari Sigur că uh, nu trebuie să existe cote, dar asta nu înseamnă că uh, noi uh, ar trebui și în ce privește cererea să ne implicăm. Tocmai de aceea există această platformă europeană pentru consiliere în materii de investiții, care este uh, menționată corespunzător. Iar instituțiile publice sprijină această uh, platformă gratuit. Aceste servicii sunt deosebit de importante pentru implementarea unor proiecte de înaltă calitate, dar și pentru realizarea platformei în sine. Tocmai de aceea noi facem de trimitere uh, în repetate rânduri la această platformă. Pentru că dacă vor exista platforme transfrontaliere, pot să existe și, plat- și proiecte transfrontaliere, dar pot fi și platforme în sectoare diferite. Deci, noi am insistat asupra necesității existenței acestei platforme, pentru că acest fond trebuie să fie până la urmă un fond inclusiv care să uh, susțină și proiectele mai mici și care să țină seama de realitatea la fața locului. Trebuie să vedem unde se implementează un proiect și din acest punct de vedere trebuie să ținem seama de adiționalitate, de efectul, impactul proiectului uh, la fața locului. Iar acest fond de investiții strategice eh, nu este întotdeauna foarte vizibil. Sigur că eh, eh, există acea componentă, acea fereastră de adresare și există și o garanție uh, din bugetul european, există o garanție a Băncii Europene de Investiții. Uh, de multe ori întreprinderile nu știu că este vorba de fondul de investiții strategice uh, și nu doar Banca Europeană de Investiții care susține activitatea acestor întreprinderi. După aceea, aș dori să mă refer și la guvernanță. Aici este nevoie de multă transparență, iar deciziile luate trebuie să fie justificate, dar trebuie să fie și popularizate. Sigur că uh, Uh, nu mă refer la informații sensibile. Spuneam că trebuie să fie un fond inclusiv, trebuie să ținem seama de diversitatea geografică. Iar aici este important să uh, colaborăm cu fondurile structurale, cu fondurile de coeziune. Deci trebuie să se acționeze uh, energic acest plan Juncker de investiții, acest fond de investiții, nu trebuie să fie confundat cu fondul uh, de coeziune dar uh, ele sunt fonduri care se completează reciproc, nu se înlocuiesc unul pe altul. După aceea, angajamentul Uniunii Europene, inclusiv vis-a-vis -vis de schimbările climatice. Uh, acest angajament, de asemenea, trebuie avut uh, tot timpul în vedere, iar atingerea obiectivelor climatice trebuie privite din perspectivă orizontală pentru toate proiectele. Și pe cât posibil, uh, sigur că trebuie să existe o legătură cu proiectul. Bineînțeles că nu trebuie să uităm nici de aspectele sociale. Se spune de fiecare dată că uh, dotarea socială a fost susținută doar cu 4%, dar noi vorbim despre efecte sociale atunci când uh, crește numărul locurilor de muncă și acesta este un impact social. Iar din acest punct de vedere, lucrurile pot fi evidente, iar aceste platforme europene de consiliere în materii de investiții vor juca un rol foarte important, pentru că investițiile în domeniul social sunt necesare și uh, trebuie să fie valorificate în Europa. Când vorbim de coeziune, uh, de uh, coeziune teritorială și economică, acest lucru este foarte important. Iar când vorbim despre acest fond, uh, uh, trebuie să ne gândim că el permite crearea de locuri de muncă, uh, susținerea activității întreprinderilor și există din acest punct de vedere un efect pozitiv inclusiv asupra bugetului european. Iar dacă există încă o lacună, un gol în domeniul investițiilor, uh, pentru că acest fond nu poate să facă minuni, uh, sunt atât de multe piedici în calea investitorilor, inclusiv de natură birocratică. Uh, trebuie totuși să ne gândim că toate statele membre trebuie să colaboreze. Iar acum uh, voi da cuvântul, spune președintele raportorilor din umbră și fiecare va dispune de cel mult două minute. Îi cuvântul lui Otmar Caraz. Mulțumesc. Aș dori să încep cu raportul de inițiativă. Mie mi se pare că uh, amendamentele de compromis uh, sunt uh, concepute într-o manieră foarte echilibrată, interesele specifice ale grupurilor politice sunt bine uh, Um, acoperite. Aș dori să spun că Criteriile de, pentru proiecte nu ar trebui să fie diluate uh, nici în ce privește atingerea uh, obiectivului uh, de investiții, este 315, și nici în ce privește diversificarea geografică, pentru că Fondul European de Investiții nu poate să umple toate golurile în domeniul investițiilor în Europa. Aici uh, este nevoie și de uh, măsuri structurale pe piața unică. Iar în ce privește uh, propunerea legislativă, Unele amendamente din partea grupului meu politic amintesc că uh, pozițiile de finanțare retroactive nu vor fi uh, adecvate tuturor proiectelor, dar în același timp uh, condițiile ehm, de garantare din uh, fondul uh, acesta de investiții strategice nu trebuie să creeze distorsiuni pe piață. Eu, iar în ce privește definirea uh, proiectelor cross-border, cu trimiterea din articolul 8, cred că trebuie să ne gândim că din partea Comisiei pentru Investiții încă nu au fost prezentate proiecte valoroase. Noi ne dorim mai multă transparență și există și sprijin pentru ideea unui membru suplimentar în uh, Consiliul de Administrație, de ghidare și ne dorim mai multe sarcini pentru Platforma Europeană de Consiliere în materii de investiții. Transferul de informații trebuie să intensificat, balanța, echilibrul geografic trebuie să fie um, susținută. Iar în ce privește uh, amendamentele uh, în legătură cu cele șapte puncte esențiale menționate. Sper să uh, ajung atenția celor doi raportori. Eder Gardiezabal Rubiala. Nu o văd. Dorește cineva să se exprime în numele colegei noastre? Eh în cazul acesta îi dau uh, cuvântul lui Sander Lunes. Se pare că este absent. Dank, Domnul Colmel. Mulțumesc, domnule președinte. În această seară iau cuvântul în numele grupului ECR și înlocuiesc și pe colegul Sander Lunes, care, din păcate, nu poate fi prezent. În primul rând, Aș dori să le mulțumesc celor doi raportori pentru hărnicia lor și, pe scurt, permiteți-mi să vă prezint uh, criticile ECR-ului legate de prelungirea Fondului European pentru Investiții Strategice, așa numitul uh, FACE.2. Cred că cu toții suntem de acord, EFSI acest Fond European de Investiții Strategice nu este un panaceu. Nu putem să credem că printr-un program european putem să înlăturăm toate necazurile economice ale statelor membre. Pentru noi, cel mai important uh, lucru este de ce discutăm despre uh, Phase 2 în condițiile în care prima variantă acestui vont este în continuare în desfășurare. Și Nu vedem cum a funcționat acest fond, nu avem dovezi concrete și uh, nu este deloc uh, logic să se creeze o concurență cu alte programe europene în desfășurare. Nu ni se pare că va exista o distorsionare a pieței. Cei care uh, vor participa, vor primi finanțare din partea acestui fond, vor fi mai avantajați ca alții. Și, din punctul nostru de vedere, în acest moment nu este nevoie să luăm o decizie în legătură cu prelungirea acestui fond. Dacă ne dorim o discuție principială, atunci trebuie să ne asigurăm că adiționalitatea este garantată, Uh, garantându-se de asemenea punctele de vedere geografice diferite, pentru că contează într-adevăr unde facem aceste investiții prin acest fond, din acest punct de vedere. Există uh, exemple care ne arată că, de exemplu, în Germania sunt finanțate proiecte din acest fond, proiecte publice, în condițiile în care uh, Ministerul German de Finanțe Uh, primește bani pentru a se finanța. Deci nu înțeleg care este nevoia acestor investiții în Germania din acest fond. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Ramon Tremos are cum cuvântul. Hello. Thank you very much. Merci beaucoup, monsieur le président. Uh, well, just... Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule președinte. Am la dispoziție doar două minute. Au fost depuse sute de amendamente Multe dintre acestea se referă la ce înseamnă un proiect adițional, care ar, fi să fie, care ar trebui să fie proiectele finanțate de FACE și care nu. Cred că cu, cu toții, cred că acest lucru ne, ne demonstrează că înțelegem cu toții uh, care sunt obiectivele acestor investiții. În al doilea rând, Am văzut cu, că ne îngrijorează pe toți concentrarea proiectelor în anumite regiuni, nu din motive economice, ci din motive politice și cred că o soluție ar, ar fi crearea unor relații mai puternice între EFSI și uh, băncile uh, locale de, de promovare. Și în fine, cred că finanțarea EFSI ar trebui să se îndrepte înspre proiecte care aduc adevărată plus valoare aceste fonduri nu ar trebui să fie folosită pentru a continua cu acest model business as usual. Nu asistăm la o adevărată distribuire geografică, pentru că acest fond nu este un fond cu caracter de coeziune, deci ar trebui să ne concentrăm mai mult pe plus valoarea generată, să, încer- să încercăm să vedem cum putem să ne atingem acest obiectiv al plus valorii și să nu ne axăm atât de mult pe cea mai perfectă distribuire geografică, pentru că pentru acest lucru există alte fonduri europene. Și apoi, în fine, cred că trebuie să ne asigurăm că criteriile definite, stabilite de uh, Parlamentul European să nu fie ocolite de uh, Um, statele membre, de instituții din statele membre. Deci trebuie să ne asigurăm că criteriile pe care le-am stabilit noi aici nu sunt schimbate uh, de, în capitalele europene. Mulțumesc! Mulțumesc, Nils Torvalds! Mulțumesc, domnule președinte! Există câteva cuvinte Uh, germane care sunt folosite și în uh, limba engleză. În acest caz nu este vorba de uh, Schadenfreude, de bucuria vis-a-vis -vis de necazul uh, vecinului, ci există și un cuvânt Zugzwang, obligativitatea de a face următoarea mișcare. Deci uh, ne aflăm, suntem supuși unei presiuni din punctul de vedere al timpului Drept urmare, am câteva remarci doar. A fost discutată de mai multe ori adiționalitatea și cred că acest punct trebuie să fie clarificat ulterior. Transparența a fost discutată de la bun început și cred că Banca Europeană de Investiții trebuie să dea dovadă de mai multă transparență, însă trebuie să spun că eu nu sunt un suport al, al acestei abordări de microgestionare din partea Parlamentului European. Înțeleg că avem nevoie de câteva clarif- clarificări despre modul în care funcționează comitetul uh, director. Dacă uh, revenim la terminologia șahului și se ajunge la un pat în acest comitet director, ar fi o situație inacceptabilă. Uh, am discutat mai devreme, am amintit uh, această platformă europeană de consiliere în materie de investiții, care în forma sa veche de organizare nu funcționează prea bine. Am discutat și reformele structurale. Acestea sunt interesate interesante și devin și mai interesante dacă le combinăm cu obiectivele de mediu și cu obiectivele legate de tehnologie. Dacă nu vom comasa cele trei uh, elemente, nu cred că vom reuși și văd că mi-a expirat timpul. Mulțumesc! Domnul Viegas va lua cuvântul pentru că domnul Fabio De Masi lipsește. Bună seara! Una dintre schimbările importante aduse regulamentului inițial a fost eliminarea articolului prin care se obliga la realizarea unei evaluări independente a rezultatelor planului pentru a putea merge mai departe cu prelungirea. Acest articol a fost anulat și acum Iată că avem pe masă această problemă. Noi considerăm că nu există date suficient de fiabile care să ne permită să evaluăm necesitatea continuării cu acest plan. Nu avem date referitor la impactul macroeconomic, dar uh, dacă ne gândim la nivelul investițiilor, vedem că acesta rămâne la fel. Există dubii în privința concentrării uh, tematice, geografice, în legătură cu condiționalitatea. Și eu mă refer în special la problema portugheză. Uh, în care nu se cunoaște care este de fapt nivelul real al investițiilor. Se cunosc doar date referitoare la un proiect care a reprezentat un împrumut prin BEI de 250 de milioane către primăria Lisabonei. Acum s-a realizat un împrumut din partea BEI de 50 de milioane de euro către primăria Lisabonei și mă întreb care este logica planului Juncker. De ce s-a pregătit un plan Juncker pentru ca Banca Europeană de Investiții să investească în primăria Lisabonei? Mie, personal, mi se pare că aici este problema și aceasta este și critica noastră. Noi continuăm să revindic, să cerem în continuare să se creeze un plan adevărat de investiții publice, un plan care să permită ca investițiile private să fie direcționate acolo unde este nevoie, pentru că acum ne comportăm ca și cum agenții privați nu ar fi în stare să evalueze singuri situația și credem că, cred că trecem cu vedere, cu vedere aceste cu adevărat important, adică să investim în structuri care să ne permită ulterior să avem mai multe investiții private. Mulțumesc. A revenit doamna Gardia Sabal. I-am uh, ascultat pe cei doi coraportori și acum uh, discutăm uh, numărul mare de amendamente care au fost depuse. Doriți să interveniți acum sau la sfârșitul uh, acestor uh, discuții, după ce ascultăm pe toți? Domnule președinte, iertați-mă că am uh, sosit târziu, uh, au avut întârzierea avioanele și să știți că uh, îmi spunea cam în ce stadiune ne aflăm îmi sufla. Știu exact uh, în ce stadiu se află cele două rapoarte. Știu uh, că va trebui uh, să aveți mult noroc cu cele 500 de amendamente aproape, deci vă doresc să meargă bine. Da, ați numărat destul de bine. Doamna Niriada nu este nici dumnei aici și nu este, nu are nici înlocuitor. Vas Eicut are cuvântul. Nici dumnealui nu se află în sală. Jordi Soli. For amendments, focus on... Vă mulțumesc, domnule președinte. Amendamentele noastre se referă la deficiențele identificate în punerea aplicare a Fondului European de Investiții Strategice. Aceste amendamente sunt aliniate cu alte opinii critice exprimate, de exemplu, de echipa de audit intern a Băncii Europene de Investiții, identificată în raportul de audit a Curții Europene de Conturi și alți observatori externi. În general, considerăm că există trei categorii de deficiențe. În primul rând, impactul și transparența. Din acest punct de vedere, considerăm că există prea puține dovezi care să ne demonstreze un impact uh, major în ceea ce privește producția și dezocuparea. Adevărul este că nu dispune de suficiente informații pentru a înțelege care a fost impactul investițiilor de până acum uh, și astfel să putem ca noi, Parlamentul European sau opinia publică, să poată analiza cu adevărat performanța acestui fond. Deci, prin amendamentele noastre, propunem o raportare anuală mult mai detaliată, chiar dacă salutăm propunerea Comisiei Europene de a publica tabelul de uh, scor cu proiectele uh, finanțate, am dorit să fie publicate informațiile și în legătură cu proiectele care nu au fost uh, finanțate, care au fost refuzate. Apoi, considerăm că se investește prea mult în proiecte clasice de uh, infrastructură și prea puțin în noile tehnologii care să ne permită să ne îndepărtăm de combustibilii fosili. Prea puțin, de asemenea, s-a investit în reducerea sărăciei, în combaterea inegalităților care duc la o atmosferă de instabilitate politică. Deci, aceste investiții, din punctul nostru de vedere, ar trebui să fie aliniate obiectivelor de politică strategice ale Uniunii Europene. Am propune ca 40% din investiții să se îndrepte înspre uh, proiecte legate de acordul climatic de la Paris, la, combat, la combaterea schimbărilor climatice și, de asemenea, 20% ne-am dorit să fie orientate înspre combaterea sărăciei și excluziunii sociale. Și ultima deficiență amintită deja de mai multe ori se referă la adiționalitate. Din punctul nostru de vedere, elementul esențial al uh, adiționalității nu poate fi garantat prin elemente suplimentare la FC. Aceste investiții trebuie să aibă un caracter uh, transfrontalier și am depus un amendament prin care încercăm să clarificăm definiția din acest punct de vedere, astfel încât aceste investiții să guverneze doar operațiunile cu un caracter strategic, adică să fie aliniate, după cum am spus, obiectivelor strategice ale Uniunii Europene. Mulțumesc! Covelli. Mulțumesc, domnul Marco Veli, nu-l văd este raportor din umbră pentru Econ și bugete. ENF, Barbara Capel. Doamna Capel nu este în sală, se pare. Marco Zamni, nici dumnealui. Am încheiat așadar lista raportorilor din umbră. Intervenții spontane acum. Îi voi da președinția domnului Gualtieri. Thank you. Um... Mulțumesc. Nimeni nu a dorit să ia cuvântul la procedura intervențiilor spontane. Reiterez această invitație, dacă doriți să luați cuvântul. Dacă nu, am putea să dăm cuvântul și Comisiei Europene pentru contribuții. Nu, domnul Rangel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să insist asupra opiniilor uh, comune împărtășite de Comisia Europeană și cei care au luat, mulți dintre cei care au luat cuvântul astăzi, ne dorim și noi mai multă adiționalitate, o transparență mai bună, un mai bun echilibru geografic și o guvernanță mai bună. Acestea fiind spuse, există câteva propuneri uh, problematice din punctul de vedere al Comisiei Europene. Primul uh, se referă la prețuri. În proiectul de raport se spune că comitetul director are responsabilitatea de a stabili prețurile pentru, opera, pentru funcționarea FACE. Acest lucru, din punct de vedere juridic, s-ar putea să creeze probleme. În, în regulamentul care stă la baza funcționării BEI spune că Consiliul Uh, director al BEI este cel care are aceste responsabilități. Ceea ce am putea să facem ar fi să stabilim remunerația din garanțiile uh, BEI oferite de uh, BEI și dacă nu vom face acest lucru, până la urmă, prețurile serviciilor oferite de BEI ar crește, ceea ce nu cred că este în interesul Parlamentului European. În al doilea rând, aș dori să menționez finanțarea. Cred că știți că am propus să luăm 1,1 miliarde euro de la mecanismul uh, pentru interconectarea Europei. Parlamentul a propus ca 1,6 miliarde de euro să se întoarcă la acest mecanism și să folosim mai bine marjele existente, însă Comisia Europeană um, nu poate accepta atât de ușor uh, mărirea finanțării, pornind de la marjă, ținând seama de faptul că Brexitul va exercita presiuni tocmai asupra marjelor existente în bugetul european. Al treilea punct pe care o să-l amintesc se referă la pre- o, prevederea unei subordonări automatice față de investitorii terți. Cred că este important să nu uităm că această subordonare, această ierarhie este un element important al asumării unor riscuri, însă nu ar trebui să fim obsedați de această subordonare. De exemplu, dacă ai o poziție mai importantă într-un proiect uh, de investiții tehnologice, acea, acesta, acest lucru ar fi mai riscant decât într într-un proiect de investiții uh, Uh, clasic în infrastructură. Trebuie să avem o abordare echilibrată, să cântărim toate elementele legate de risc, indiferent de originea acestora. Al patrulea element pe care doresc să-l amintesc este COP21. S-a spus deja că pentru noi este deosebit de important ca planul de investiții și COP21 să se completeze în mod uh, reciproc și uh, am uh, stabilit acest obiectiv uh, numeric de 40%, este un uh, obiectiv ambițios, chiar dacă este unul parțial, pentru că ținem cont doar de o parte a, proiect, a proiectelor care contribuie la acest element și ne îngrijorează ideea înlocuirea acestui obiectiv cu o trimitere generală la obiectivele de dezvoltare durabilă, pentru că este greu să găsim o creditare care Uh, să fie contractată fără a avea o, având o legătură directă cu, obiective, cu obiectivele de dezvoltare durabilă. Deci nu are un aspect obligatoriu. Pe de altă parte, dacă avem această cifră numită, atunci am putea să măsurăm dacă ne apropiem de atingerea ei sau nu. Și ultimul punct pe care doresc să-l uh, menționez este uh, men, uh, menționarea în uh, raport a posibilității uh, pentru o bancă națională de promovare să aibă acces la schema de granturi. Noi am fost îngrijorați deja de un an de zile în legătură cu acest, această posibilitate de a avea acces, de lipsa de cooperare între băncile naționale de promovare și BEI. Astăzi există mai mult de 100 de proiecte uh, Um, structurate în cooperare cu băncile naționale de, de promovare. Deci acest lucru funcționează foarte bine și dacă am redeschide subiectul, ar trebui să spunem cine se ocupă de due diligence, cine va completa tabelul de scor și, uh, mult mai important, vor fi create două probleme. În primul rând, echilibrul geografic va avea de suferit, pentru că nu trebuie să fim uh, naivi, dacă deschidem, dăm acces, acest acces băncilor naționale de promovare, știm cu toții foarte bine care vor fi acelea care uh, vor fi cele mai bine poziționate pentru a avea acest acces uh, din Italia, din Franța, din Spania și nu băncile de mici dimensiuni, ci cele uh, importante, băncile majore. Deci, uh, echilibrul geografic ar fi periclitat dacă am permite un asemenea acces direct. Și, nu în ultimul rând, am submina um, transparența, atragerea la răspundere, ceea ce este foarte important pentru Parlamentul European, atâta vreme cât doar BEI uh, poate fi trasă la răspundere, puteți să ne invitați pe domnul Hoyer sau pe altcineva de la BEI pentru a-l întreba ce se întâmplă dacă există un asemenea acces pentru băncile naționale de promovare, va fi mai greu de identificat uh, persoana responsabilă de la uh, banca respectivă. Și în ultimul rând, um, o să închei cu, cu o notă puțin mai, mai pozitivă, mai optimistă. Mulți oratori s-au referit la necesitatea unor investiții sociale, împărtășim uh, această părere și împreună cu BEI și cu Fondul European de Investiții Strategice încercăm să investim și mai mult în uh, dimensiunea socială, să ne axăm mai mult pe inclu- incluziunea uh, socială. Programul EASY, de exemplu, a primit o finanțare dublă ca urmare a eforturilor noastre, există finanțare tot mai multă uh, înspre micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și înspre includerea socială a cetățenilor în general. La fel ca și Parlamentul European, considerăm că investițiile sociale trebuie să reprezinte o prioritate majoră. Și mă opresc aici. Mulțumesc, domnule președinte. And also the steering board, also, of course. Mulțumesc uh, foarte mult uh, comisiei, mulțumim și uh, comitetului director. Dumneavoastră, într-un fel, reprezentați acest comitet. Voi profita de acest moment pentru a face un comentariu scurt în legătură cu ce ați spus referitor la stabilirea prețurilor. Impresia mea este că acest uh, criteriu al respectării independenței juridice a BEI, care din punct de vedere juridic este o chestiune foarte importantă, cred că dacă am fi consecvenți în această privință, am constata că există deja chestiuni în regulamentele în vigoare care sunt la limită, dacă pot spune așa. Pentru că e vorba de o construcție oarecum hibridă și există părți ale regulamentului care definesc obligații um, referitoare la deciziile ce țin strict de bei, de exemplu numiri sau um, poziții uh, temporare de înlocuitori și acest argument referitor la independența BEI, în opinia mea, nu se potrivește foarte bine cu uh, realitatea practică a acestei construcții hibride. Însă mă bucur că ați folosit ca argument principal împotriva chestiunii uh, pricing-ului această uh, chestiune juridică. Cred eu că nu este un temei uh, suficient de uh, puternic, de solid Cred că legiferatorul uh, va fi cel care ne va ghida în privința celei mai bune căi de a susține bugetul european pentru a ne atinge obiectivele definite de legiferator în acest plan. Acesta ar fi comentariul meu principal în legătură cu aceste chestiuni pe care le-ați uh, spus. Vă mulțumesc pentru intervenție și acum îi voi da cuvântul doamnei Pervanș Beres. Mulțumesc, domnule președinte. După ce am uh, ascultat uh, raportorii uh, de la două comisii, iată că putem să intervenim și noi spontan. Cred că avem deja o bază pentru o poziție a Parlamentului care merge pe calea cea bună. Eu aș dori să insist asupra a trei puncte. În primul rând, vreau să susțin amendamentele pe care chiar eu le-am depus. În primul rând, m-a surprins la momentul raportului de evaluare de faptul că existau semne de întrebare referitoare la impactul macroeconomic al FC1. Eu cred că este absolut esențial ca FC2 să fie înscris din nou într-o strategie globală de reluare a investițiilor în mod macro. În al doilea rând, în ceea ce privește investițiile sociale, înțeleg uh, ce a spus domnul uh, reprezentant al Comisiei, domnul Benjamin Gels. Însă, la fel cum cum ne interesează dacă putem sau nu să finanțăm autostrăzile, cred că ar fi interesant și util să transmitem un semnal cum că ar fi util să susținem și să finanțăm infrastructurile sociale, școli uh, și spitale. pentru că am finanțat energie, transport și domeniul digital, însă spitalele și școlile nu prea se bucură de finanțare. Cred că ar fi bine să stimulăm investițiile în acest domeniu. Uh, raportorii au uh, mai vorbit despre o chestiune pe care vreau acum să o um, uh, precizez și sunt de acord cu Comisia, dacă nu chiar mai ambițioasă decât ei. E bine să urmărim obiectivele ONU și obiectivele COP. Dar, așa cum Parlamentul European așa cum a, dorit să facă Parlamentul European cu FC1, ținând cont de realitățile actuale, uh, putem trage concluzia că nu, Uniunea Europeană nu este chiar o contradicție în uh, termeni. Cred că obiectivul de 50% nu este un obiectiv prea ambițios putem atinge obiectivele COP21. Cred că putem chiar să includem un subiectiv de 25% privind uh, capacitatea energetică, dacă dorim să fim cu un pas înainte a lucrurilor pe care le cerem societăților noastre, dacă vrem să punem în aplicare un bun plan de investiții. Mulțumesc! Mulțumesc. Încă o dată le exprim mulțumirea și complimentele mele celor doi raportori. Am vorbit despre finanțarea autostrăzilor, de finanțarea echipamentelor publice, utilităților publice și despre chestiunile din planul Juncker care au fost uh, realizate. N-ar trebui ca FC să fie un mijloc de a te consolida cheltuielile publice și de a uh, destabiliza uh, statutul datoriei publice. Știm uh, foarte bine că ratele de acces la fonduri sunt istoric foarte joase. Deci cred că EFSI are o adevărată valoare adăugată. Dacă am putea măsura cât se poate de precis ce uh, ne spun colectivitățile publice, cred că am uh, clarifica situația în mod foarte util și am putea evalua bine FC1 și am putea stabili câteva repere pentru FC2. Thank you. I don't have other... Mulțumesc. Nu mai sunt alte solicitări de intervenție. Dăm acum cuvântul din nou cu raportorilor. Cine dorește să înceapă? Reverse order, Mr. Fernandez. Începem invers cu domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Finanțare. S-a spus, a spus-o și comisia, că nu vom mai uh, lua niciodată uh, fonduri uh, din programele cărora le-am alocat fonduri. Pacta sunt servanda. Asta înseamnă că nu trebuie să luăm bani nici din Orizont 2020, nici din uh, mecanismul uh, interconectarea Europei. De aceea nu vrem să luăm cele 500 de milioane de la mie latura instrumentelor financiare este clară, EFSI face treabă bună și atunci toți banii merg la subvenții. Acest lucru este la fel de clar. Dacă statele membre și Comisia consideră că 500 de milioane reprezintă o sumă îngrozitoare pentru un astfel de plan, eu nu înțeleg de ce o fac. Vorbim, am vorbit despre 500 de milioane în marje, care se regăsea deja în propunerea comisiei. Apoi, cele 150 de milioane și cele 500 de milioane. Am spus că nu vom mai lua bani de la un program de la care am luat bani. Vom avea toți banii necesari pentru a garanta marjele. Cred că este logic să fie așa. Nu trebuie să ne atingem de mie, pentru că deja ne-am atins de ea. 500 de milioane nu cred că vor pune în pericol consecințele Brexitului. Avem și marjele pe care trebuie să le folosim și trebuie să respectăm uh, angajamentele și creditele. Am spus că niciodată, că niciodată nu vom mai lua bani de la mecanismul interconectare Europei și de la Orizont 2020. Și cred că trebuie să respectăm uh, angajamentele pe care ni le-am luat. În legătură cu FC2, cred că nu are niciun sens să vorbim despre FC2, dar există o lacună de investiții. În această privință suntem cu toții de acord. E clar că EFSI funcționează și că poate să fie îmbunătățit. Aceasta este și ideea. Iar aspectul, uh, elementul legat de IMM-uri, garanția pentru acestea este aproape finalizată. Are sau nu sens să facem progrese în sensul FC2? Și încă o întrebare. FC2 este programat să funcționeze până în 2020. Suntem în 2017. Cât durează să executăm un proiect? investitorii nu au nevoie și de previzibilitate. Are rost, dacă dorim investiții, MM-uri și locuri de muncă, are sens și chiar uh, are sens să facem urgent o propunere concretă pentru a putea asigura previzibilitatea și pentru că acest fond să poată exista până în 2020, pentru că uneori avut tot felul de comentarii, tot felul de intervenții din care reiese că acest fond va dura după 2020. Nu! Până în 2020 putem face extinderea. Impactul însă nu-l vom vedea acum. Va dura mai mult să vedem impactul, însă dacă vedem impactul, poate că trebuie să așteptăm 10-15 ani. Sunt preocupări pe care le împărtășesc și eu cu Comisia și mă gândesc la relația cu uh, băncile naționale de promovare. Obiectivul nu este să punem uh, în pericol uh, siguranța, fiabilitatea și nici distribuția geografică. E adevărat dacă consolidăm uh, doar condițiile pentru băncile naționale de promovare, cei mai puternici vor uh, sfârși uh, luând fondurile. Trebuie să încurajăm băncile naționale de promovare ca ele să devină mai puternice, însă trebuie să nu uităm că aceste bănci nu există în toate statele membre. Trebuie să fim atenți la acest aspect. Putem însă să încercăm să responsabilizăm prin control băncile naționale de promovare. Pentru a putea asigura neconcentrarea geografică și sunt convins că putem ajunge la un uh, compromis în legătură cu această chestiune. Le mulțumesc uh, și eu tuturor colegilor care au venit cu propuneri și care doresc ca Europa să se bucure de investiții în sectoare diverse. Desigur, obiectivul uh, climă trebuie să apară în toate proiectele. Putem să stabilim obiective orientative, dacă putem să le și depășim, cu atât mai bine, însă obiectivul nostru și politicile noastre sunt clare și este la fel de clar că BEI trebuie să respecte și trebuie să interpreteze corect regulamentul. Cred că Bay are această obligație. Și dacă o autostradă este construită cu fonduri EFSI, asta înseamnă că, că fără EFSI nu ar fi putut fi construită. Aceasta ar trebui să fie con consecința. Asta înseamnă adiționalitate și interpretare corectă însă să consolidăm uh, criteriile de adiționalitate pentru a le clarifica. Putem încerca să facem acest lucru, dar vă mărturisesc și am mai spus-o că nu cred că este atât de ușor să îmbunătățim definiția adiționalității. Trebuie ca interpretarea să fie cea corectă. Și uneori mă tem că încercăm să uh, îmbunătățim textele legislative și nu facem decât să le complicăm. Și problema aceasta se va perpetua la nesfârșit pentru că interpretarea este cheia. Și în cazul adiționalității, acesta este punctul meu de vedere, că interpretarea este clară dar dacă se poate aduce o îmbunătățire, haideți să o aducem. Iar obiectivul regulamentului legislativ este să îmbunătățim ce se poate îmbunătăți, pentru ca acest fond să poată funcționa mai bine. Mulțumesc. Udo Bulman. Mulțumesc, Udo Bulman. Mulțumesc. Stimate colegi, stimați colegi. ne aflăm într-o situație pe care aș descriu în felul următor. Da, un raport de inițiativă nu uh, mai uh, creează mari probleme. Dumneavoastră vă veți pronunța în legătură cu propunerile noastre uh, redactate în scris. Uh, ne vom întâlni încă o dată cu raportorii din umbră, iar în ce privește raportul legislativ, menționăm acele elemente pe care noi doi, Jose Manuel și cu mine, le considerăm a fi cele mai importante. Sunt impresionat de faptul că um, există um, din nou un fel de consens în această combinație în care lucrăm în această comisie. Dorim să stimulăm uh, implementarea Fondului European de Investiții Strategice, avem aceleași idei uh, pe care dorim să le promovăm și toate grupurile politice care s-au pronunțat uh, nu uh, doresc ca fondurile publice sau private să fie într-un fel înlocuite de către investițiile strategice, ci își doresc de fapt o modernizare, pentru că uh, este limpede că fondul de investiții strategice nu poate să înlocuiască toate golurile investiționale existente încă, dar uh, lucrurile se pot uh, ameliora și uh, noi ne concentrăm acum în discuțiile noastre în legătură cu tehnicile pe care trebuie să le aplicăm, care uh, sunt instrumentele care ne vor ajuta să ajungem de la punctul A la punctul B. Mulțumesc colegilor care au vorbit, mulțumesc colegilor care au făcut propunere în scris și vă asigur că vom face tot ce stă în puterea noastră pentru ca acest uh, consens să se reflecte și în votul pe marginea textelor redactate. Cei doi raportori sunt dispuși să accepte un număr mare de amendamente binevenite, să fim cât mai flexibili cu putință, a ține seamă de solicitări solicitările dumneavoastră și asta se referă și la acel punct care face trimitere la obiectivele climatice. Deci, vom uh, discuta despre forma uh, ideală și locul pe care vom rezerva în rapoartele noastre acestei problematici. Uh, iar în ce privește combaterea sărăciei, combaterea inegalității sociale, nu avem niciun fel de uh, rezerve sau poziție conflictuală. Pentru că nu vrem ca uh, vreuna din problemele uh, menționate să fie tratată într-o manieră lipsită de transparență. Deci, ă, dacă ă, ă, doriți să introducem un concept, o frază, vă rog să ne faceți această solicitare. Nu avem nici un fel de reținere să acceptăm propunerile dumneavoastră. A fost o colaborare foarte constructivă. Dați-mi voie să adresez câteva cuvinte și reprezentanților Comisiei. Mulțumesc și Comisiei pentru uh, dialogul foarte constructiv, mulțumesc și observațiilor critice făcute astăzi. Ne mai așteaptă uh, momente de uh, conlucrare pentru o rezolvare constructivă. Și aș mai face o observație și uh, dacă vreți, uh, această observație este și un fel de întrebare pe care o returnez comisiei. Comisia spune că își dorește mai multă transparență, o mai bună concentrare pe obiective, mai multă durabilitate și uh, nu își propune niciun fel ca investițiile existente deja să fie neglijate. Dar Comisia uh, deja, în proporție de 50%, este organul care ghidează implementarea uh, Um, proiectelor de investiții strategice și trebuie să ne spună de ce nu s-a atins până acum um, acel stadiu pe care Comisia și îl dorește. De ce um, nu uh, am uh, reușit să îmbunătățim lucrurile până acum? Iar dacă vom face propuneri, nu va fi suficient la un moment dat să ne spună Comisia ce uh, mai are de criticat. Comisia va trebui să ne spună unde uh, uh, poate să valorifice observațiile și solicitările noastre, cum va putea chiar ea să aibă o abordare creativă în cadrul întâlnirii uh, din trilog pentru că um, nu putem doar uh, să spunem că uh, pricing-ul uh, nu este un subiect care să fie atins. În ce privește finanțarea, avem aici poate și o altă poziție față de serviciu juridic. Poziția um, tinerilor în consiliile administrative trebuie să fie consolidată. Deci um, trebuie să fim mai uh, agresiv, să spun. Deja 35% din portofoliul Băncii Europene de Investiții uh, este dedicat uh, obiectivelor COP21. Deci este un salt înainte, ne propunem chiar să atingem 40% și dacă nu ne gândim la administrarea directă a garanției prin băncile de promovare națională, atunci trebuie să explicăm cum putem determina Banca Europeană de Investiții să uh, opereze cu un sistem mai flexibil. Pentru că în clipa de față există o situație contradictorie uh, în, uh, la nivelul Comisiei. Banca Europeană de Investiții nu poate să spună uh, că noi trebuie să verificăm toate amănuntele uh, cu ori câtă bună credință uh, s-ar opera și dacă nu reușim să facem acest lucru, atunci nu putem să uh, atragem și să finanțăm și proiectele mici. Eu cred că trebuie și Comisia să ne uh, facă propuneri dacă are idei mai bune decât uh, cele pe care uh, le introducem noi în rapoarte. Are toată libertatea să promoveze asemenea idei, dar uh, nu își poate permite să răspundă doar negativ. Pentru că noi cu foarte multă insistență ne dorim o îmbunătățire a situației și din acest punct de vedere ne adresăm solicitările Comisiei. Mulțumesc foarte mult. Putem încheia aici uh, întâlnirea noastră. Mulțumesc raportorilor, uh, mulțumesc uh, tuturor membrilor comisiei, tuturor celor care au contribuit la discuția noastră. Luni, pe 24 aprilie, va avea loc votul la orele 15 la Bruxelles. Mulțumesc. Și încheiem aici întâlnirea.